Vreau să vorbim despre adoptarea ordinii de zi. Dacă nu face nimeni obiecție, o considerăm ca fiind adoptată și aprobarea proceselor verbale ale precedentelor noastre întruniri. Și cu acest lucru sunteți de acord, deci trecem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv audierea și vreau să vă informez, deci, că reuniunea coordonatorilor va avea loc imediat după aceea. În baza articolului 30 din regulamentul Biroului European de Sprijin pentru Azil, Deci, pentru prima oară organizăm audierea candidatului care a fost selecționat de Consiliul de Administrație. Deci domnul Rob Visser din țările de jos a fost ales pentru a ocupa funcția de director executiv. Deci, Trebuie să-l felicităm pe domnul Visser pentru faptul că a trecut cu succes prin această procedură de selecție și apoi vom discuta despre cum vom proceda. Pentru că articolul 30 din regulamentul EASO, deci a Biroului European de Sprijin pentru Azil, stipulează că comisia noastră poate să adopte un aviz apropo de decizia Consiliului de Administrație și reuniunea coordonatorilor va trebui să supună întregii comisii uh, acest aviz pentru sau împotrivă. Deci ne vom suspenda lucrările timp de 10 minute pentru a permite coordonatorilor să-și definească poziția și după aceea vom relua lucrările comisiei noastre. Deci va trebui să hotărâm dacă vrem sau nu să uh, adoptăm, să confirmăm poziția reuniunii coordonatorilor. Acum am să dau cuvântul domnului Viser. Bine ați venit! Honorable Mr. President. Stimate domnule președinte, stimați deputați europeni, este pentru mine o onoare și un privilegiu să mă prezint în fața dumneavoastră în calitate de director executiv pentru EASO și să vă spun care sunt uh, așteptările mele în ce privește Biroul European de Sprijin pentru Azil. Această instituție a apărut odată cu nevoia de a avea o politică comună de azil și din dorința de a trata cererile de azil politic în mod rapid, echitabil și uh, um, respectând prevederile dreptului internațional. De asemenea, își dorește să obțină adeziunea opiniei publice în ce privește politica de azil. Și aceste teme sunt de mare interes și pentru Parlamentul European. Să avem standarde comune și să tratăm cererile de azil în mod uniform în Uniunea Europeană este cel mai bun mijloc de a face față fluxurilor migratorii mixe și pentru a uh, face să înceteze aceste proceduri de uh, um, turism pentru a alege țara în care uh, condițiile pentru obținerea azilului sunt cele mai favorabile. Există mai, o politică de azil acum și mai multe reglementări în domeniu. Și atunci ne gândim cum putem să luăm niște hotărâri bazate pe probe, bazate pe dovezi, cum să avem o punere în aplicare care să fie Uh, bazată pe regulamente în comun. Și cum putem să garantăm calitatea procesului decizional în cazurile individuale de cerere de azil? Aici EASO are un rol de jucat și trebuie să-și asume acest rol. Misiunea EASO este să sprijine implementarea sistemului comun european de azil și să sprijine statele membre și serviciile acestora uh, competente în domeniu. De asemenea, biroul nostru trebuie să fie un centru de expertiză independent, pentru că noi trebuie să facilităm, să coordonăm și să întărim cooperarea practică între statele membre. Vom fi o organizație orientată spre cultura serviciului și, de asemenea, noi uh, vom fi o sursă de sprijin logistic și organizațional, de informații și de expertiză. Vom încerca să fim un negociator sincer, neutru, independent, imparțial și transparent și vom încerca să stimulăm, să ușurăm și să sprijinim schimbul de experți, de experiență și de uh, um, cunoștințe specifice în domeniu. Și sperăm să fim un instrument de solidaritate și de încredere reciprocă. Vom fi în contact direct cu alte părți uh, foarte importante, alți actori importanti în acest domeniu, precum înaltul comisariat ONU pentru refugiați și, bineînțeles, cu agenția Frontex și agenția pentru uh, drepturile fundamentale. Și vom acorda un, o atenție deosebită dialogului cu societatea civilă și, de exemplu, vom crea un forum consultativ în acest sens. Noi vrem să dăm un răspuns următoarei întrebări. Cum putem să avem practici comune la nivel operațional? Misiunea EASO va fi să sprijine și să contribuie la implementarea practicilor uh, comune și să permită o mai mare convergență a diferitelor politici naționale uh, pe acest plan. O altă perspectivă este să căutăm cum putem să avem o practică comună și o politică comună și noi putem să jucăm un adevărat rol în procesul european organizând uh, uh, un punct de plecare pentru a concepe noi politici și o nouă legislație. Sperăm să avem această abordare de jos în sus, astfel încât să ajungem la legislație de calitate. A treia perspectivă a muncii noastre este să uh, găsim care sunt problemele comune și să oferim soluții uh, valabile pentru toată lumea. Va fi o abordare orizontală în sprijinul statelor membre sub formă de cooperare uh, pe teren, oferirea de schimburi de experiențe, de bune practici, de formare, organizarea de acțiuni și de misiuni comune și așa mai departe. Munca EASO are mai multe aspecte. În primul rând, vrem să organizăm, cum spuneam, uh, diferite forme de consiliere, uh, de formări pentru analizarea limbilor, determinarea vârstei, analizarea documentelor, consiliere medicală și așa mai departe. De asemenea, vrem să uh, uh aducem sprijin acelor state care se confruntă în mod temporar cu o presiune uh, uh, particulară, specială, mă scuzați, în ce privește numărul azilanților. De asemenea, va fi stabilit un grup de intervenție format din uh, specialiști pentru uh, um, acele zone care sunt cele mai afectate de aceste presiuni din partea unui număr mare de azilanți. Munca noastră este constituită și din sprijin de calitate și pentru diferite cursuri de formare. Cum spuneam, vom organiza ateliere și cursuri de formare pentru a putea pune bazele unui achiu al, uh, în domeniul politicii de acordare a azilului. Vom încerca să redactăm manuale, linii de orientare, definiții comune și uh, standarde comune. Vrem, de asemenea, să oferim informații și analize și apoi avem și o dimensiune externă a muncii noastre și de sprijinirea țărilor terțe, ceea ce înseamnă construirea de capacitate administrativă și cooperarea cu țările de origine și țările de tranzit a, a, uh, uh, candidaților la azil. De asemenea, trebuie să găsim soluții durabile în cooperare cu uh, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Noi credem că putem să jucăm un rol de coordonator uh, atât pentru statele membre cât și pentru uh, um, în altul comisariat ONU pentru uh, refugiați în cazul în care anumiți candidați la azil sunt uh, trimiși către alte țări în cadrul Uniunii Europene sau sunt obligați să se își găsească adăpost în afara granițelor Uniunii Europene. Aș vrea să vă mai amintesc faptul că EASO nu are nicio putere decizională în ce privește cererile individuale de azil. Noi trebuie să oferim asistență statelor membre oferind ajutor operațional acestora, dar statele membre vor hotărî pentru cazurile individuale dacă acordă azil sau nu. EASO este o organizație nouă, trebuie să, temeliile trebuie puse, tot, plecăm cu totul de la zero și va dura un pic înainte ca totul să fie cu adevărat operațional. Dar nu vom aștepta prea mult înainte de a da startul muncii noastre. Ne vom concentra în primul an de existență, în mod realist și pragmatic, asupra a trei lucruri. În primul rând, transferul proiectelor pilot care au fost încolonate de succes și care deja există, precum Eurasil, EAC și grupul de uh, interpreți. Apoi vom uh, culege și vom uh, disemina date în ce privește țările de origine prin organizarea uh, unor echipe care se vor ocupa de acest lucru și a unui portal web. Apoi vom sprijini Planul Național de Acțiune Grecesc, ne vom implica în mod activ în acest proces și de, fiecare, de îndată ce stafful de la EASO își va începe activitatea, vom avea o muncă de coordonare operațională pentru uh, capitolul din acest plan de acțiune care privește uh, politica de azil. De asemenea, vom încerca să ne concentrăm pe termen scurt asupra sprijinului structural, crearea unui serviciu de azil, facilități de, uh, uh, pentru primirea uh, candidaților la azil, sisteme de calitate și de uh, formare. Pentru noi, experiența statelor membre este uh, vitală. Eu sper să am ocazia să mai vin în comisia dumneavoastră și să vă vorbesc pe viitor despre munca EASO, pentru că sunt ferm convins de valoarea adăugată pe care o are această nouă organizație europeană pentru proiectul european cu E mare. Europa este un șantier permanent de construcție, iar noi suntem un punct de pe acest șantier care își va aduce o contribuție prețioasă. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Thank you, Mr. Fischer. Uh, vă mulțumim, domnule Vizer. Vă mulțumim și pentru că ați fost foarte subcint. Ne-ați ajutat astfel să încercăm cel puțin să ne încadrăm în timp. După cum am spus deja, vom porni acum o scurtă discuție. Mai întâi de toate iau cuvântul coordonatorii, domnul Busutil. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Vizer, pentru prezentarea dumneavoastră. Vă felicit pentru nominalizare. În numele PPE vă urez toate cele bune. Asta pentru că, din, din punctul de vedere al Partidului Popular European, crearea acestui birou european de sprijin pentru azil este un pas înainte în ceea ce privește crearea unei adevărate politici europene pentru azil. Sunt încântat de faptul că la finele intervenției dumneavoastră menționați sprijinul pe care EASO îl va oferi uh, planului de acțiune grecesc. Uh, săptămâna trecută, membrii ai acestei comisii au fost la Atena și am put- au putut vedea la fața locului că Grecia are nevoie de ajutor pentru a se putea asigura că uh, ale sale capacități uh, naționale de administrație sunt suficient de puternice pentru a avea uh, un serviciu puternic și, uh, de asemenea, eficient. La Atena trebuie să spun că nu am văzut un sistem în funcțiune sau eficient și tocmai de aceea cred că rolul EASO acolo va fi unul crucial. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Uh, Prima se referă la solidaritate, la mecanismul de solidaritate. Nu v-ați referit în mod specific la acest mecanism, însă știți prea bine că această comisie și uh, Parlamentul European se așteaptă ca EASO să se concentreze asupra solidarității. E vorba despre solidaritatea cu azilanții și, de asemenea, este vorba despre solidaritate vis-a-vis de acele state membre care în momentul de față uh, se confruntă cu program, uh, povara reprezentată de un uh, aflux maxim de azilanți. În momentul de față, statele acestea sunt lăsate să se descurce de unele singure. Prin urmare, vă întreb, cum doriți să vă asigurați că pe viitor EASO se va dezvolta dar de asemenea, cum vreți să vă asigurați că EASO va ajunge să Uh, ajute la implementarea unui adevărat mecanism de solidaritate. Vă atrag atenția asupra unui proiect uh, pilot demarat în 2009. Deocamdată este un proiect uh, pilot care se adresează doar Maltei, dar sper că se va adresa și altor state membre. Însă, deocamdată ne-am putut da seama că respectivul proiect nu a fost suficient de eficient. A doua întrebare se referă la copiii neînsoțiți minorii neînsoțiți care sunt un grup vulnerabil. Acest, uh, această, categorie, această categorie ne îngrijorează profund și săptămâna viitoare vom vota o directivă privind traficul de ființe umane, o directivă care cuprinde un paragraf ce face referire tocmai la uh, minori, copii neînsoțiți care devin victime ale traficului de ființe umane. Când vorbim despre acești copii, uh, vorbim de fapt despre uh, migranți care uh, traversează granițele noastre și cer azil de asemenea și tocmai de aceea consider că această categorie este o provocare. Care este provo- uh, părerea dumneavoastră cu privire la această categorie de azilanți? A treia întrebare, în uh, prezentarea dumneavoastră vorbeați despre dorința dumneavoastră de a avea o relație strânsă cu Parlamentul European. Uh, Parlamentul are rolul de a se asigura că regulamentul privind EASO este implementat. Avem și un raportor, doamna Lambert, care se ocupă de acest, de acest subiect. Deci, prin urmare, la rândul nostru ne dorim o relație strânsă cu uh, biroul dumneavoastră. Și vă întreb cum veți vedea dezvoltându-se această relație. Mai întâi de toate primim, uh, ascultăm întrebările celorlaltor uh, coordonatori și mai apoi răspunsurile. Doamna Ghiem. Mulțumesc, că îmi cer scuze pentru că am întârziat puțin. Aș dori și eu să îl felicit, să vă felicit, domnule uh, Visel, pentru numirea dumneavoastră. Aș uh, dori și eu să pun trei întrebări. Uh, colegul s-a referit puțin la ele. Ați descris misiunile pe care ar trebui să le asume acest birou, printre care cele mai importante problema dezvoltării unei cooperări practice între statele membre sau, așa cum s-a spus, uh, situația statelor membre uh, supuse unei uh, presiuni foarte mari și apoi și regimul de azil în comun cu colectarea și schimbul de bune practici. După cum știți, așteptăm de mult acest birou, chiar dacă sigur că va fi nevoie de ceva timp până ca el să fie cu adevărat pus pe picioare, trebuie să începeți activitatea cu uh, viitoarea dumneavoastră echipă. Și deci acum ajung acum la cele trei întrebări, foarte pe scurt, în ce privește atribuțiile la care m-am referit și care mi se par foarte importante, așa cum am spus, și în legătură și cu așteptările noastre în ce privește uh, Uh, acest birou. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu ierarhizarea acestor uh, atribuții și care va fi prima uh, misiune pe ordinea de zi după ce echipa dumneavoastră va fi numită? Ajung la un al doilea aspect la care m-am referit înainte. Aș dori să vă întreb cum considerați că ar trebui să începeți activitatea, care este părerea dumneavoastră în legătură cu acțiunile biroului legate de uh, țările supuse unei presiuni uh, aparte. Și care este definiția dumneavoastră uh, pentru aceste țări supuse unei presiuni speciale? Și în încheiere, Deși, sigur că biroul nu are cum să rezolve toate problemele, nu e un panaceu în domeniul azilului, mai ales mă refer la probleme de ordin practic cu care ne confruntăm acum, probabil că știți că pachetul azil se află în impas, există multe blocaje importante în ce privește mai multe directive și uh, mai multe reformări, deși am uh, înregistrat și un succes, ca să spunem adevărul, care este părerea dumneavoastră în legătură cu felul în care această armonizare de jos în sus a practicilor, a limbilor și a, a procedurilor uh, va avea loc în viitor. Mulțumesc! Thank you very much, Chair. I also would like to, to congratulate... Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu, domnule Vizer, vă, vă felicit pentru nominalizare. Va rămâne de văzut dacă veți fi și numit în funcția pentru care ați fost nominalizat. Două întrebări. Una mai degrabă cu un caracter politic și uh, una care are un puternic caracter administrativ. Aș vrea să-mi spuneți când credeți dumneavoastră că acest birou va fi în funcțiune, în adevăratul sens al cuvântului. Da, înțeleg că există o perioadă de tranziție, însă când credeți dumneavoastră că el va fi întru totul funcțional? La nivel politic, mi-ar plăcea să aflu care este părerea dumneavoastră cu privire la relația ce se va stabili între EASO și statele membre. Este vorba, mă refer în special la independența uh, EASO. Bine, aceasta nu este o, o întrebare retorică nici pe departe. Uh, ci vreau să vă întreb uh, ce înseamnă această independență a EASO pentru dumneavoastră și cum uh, intenționați să o păstrați. Tot la nivel politic, mi-aș dori să aflu cum credeți că veți colabora cu alte agenții care au un rol important în uh, domeniul azilului, mă refer în special la Frontex. Și acum, la nivel administrativ. Știm că statele membre își păstrează autonomia în ceea ce privește numirea experți, experților, dar dumneavoastră veți fi directorul acestui birou. Cum credeți că veți putea juca un rol activ? astfel încât să nu vă treziți într-o dimineață cu o serie de oameni care lucrează pentru dumneavoastră, dar uh, fără care, ca dumneavoastră să fi știut că lucrează pentru dumneavoastră. Care e părerea dumneavoastră? Mulțumesc! Vă mulțumesc, urmează doamna Argentini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Viser, vă urez toate cele bune. Mai mult ca sigur, în curând veți fi și numit. Cel puțin eu așa sper. Pentru verzi, EASO reprezintă un pas înainte în direcția cea bună în, uh, un pas uh, în direcția creierii unei politici europene privind azilul. Încercăm în acest context să eliminăm discriminările sau discrepanțele existente la nivelul perceperii azilanților în comparație cu modul în care îi percepem pe cetățenii europeni. Încercăm să învățăm din experiențele potrivite, uh, bune, avute de alții în trecut. Tocmai de aceea misiunea noastră este una foarte importantă. Am înțeles că în momentul în care un azilant este trimis înapoi acasă, uh, lipsa unui raport este de fapt o veste bună. Uneori însă uh, cetățenii uh, sunt trimiși acasă înainte de discuții, de purtarea unor discuții cu privire la condiția respectivului azilat. Bine, asta se întâmpla înainte de gest, decizia Curții de la Strasburg. Da, deci se spune că niciun raport e de fapt o veste bună, însă bineînțeles că acest principiu nu este nici pe departe acceptabil. În Grecia ne confruntăm cu o criză în domeniul azilului și uh, știți deja că uh, acest vamal de la Frontex deja și-au început activitatea în Grecia. Ne-ați putea, tocmai de aceea, spune care este părerea dumneavoastră cu privire la această situație, există um, echipa de asistență în domeniul azilului. Cum va funcționa asta pe viitor? Există și serviciile uh, Frontex care se ocupă de asemenea de asistarea statelor uh, aflate într-o asemenea situație dificilă. EASO trebuie să se asigure că politicile privind azilul funcționează și asta a devenit absolut evident la Atena. Îmi dau seama că EASO nu este agenția care sau biroul care decide asupra solicitărilor de azil. Aș vrea să aflu care este agenția responsabilă pentru soluționarea acestor uh, solicitări. Sper că și raportoarea va primi uh, dreptul de a lua cuvântul. Bine, mai întâi uh, domnul Tavares în numele GUE. Well, the, the European Parliament and the, and the... Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European și acest, această comisie acordă o atenție foarte mare uh, EASO. Eu uh, am fost raportor împreună cu doamna Jean Lambert când am venit pentru prima dată la Parlamentul European. A fost primul dosar de care m-am ocupat. Mă bucur să vă văd în carne și oase și să văd că într-adevăr se lansează în sfârșit EASO. Uh, Sper că e începutul unui proces de dialog și de cooperare fructuoase. Și aș dori să știu dacă vă angajați să veniți la Parlamentul European și în fața comisiei noastre când prezența dumneavoastră va fi necesară și sper să vă angajați să ne puneți la dispoziție de, uh, informații detaliate, documente în legătură cu orice problemă eventuală așa, în calitate de director executiv al unei agenții europene, ar fi ocazia să comunicați oficial cu cele 500 uh, de milioane de cetățeni și deci acest dialog este foarte important. O a doua întrebare cu privire la regulamentul Dublin. De mai multe ori, la comisia noastră s-a spus că sistemul Dublin a fost destrămat. Și am dorit să știm care este poziția dumneavoastră personală pe această temă, pentru că înainte de lansarea mandatului dumneavoastră, ar fi interesant să vedem care este poziția dumneavoastră personală pe această temă. Considerați că sistemul Dublin ar trebui să fie reformat, cum ar trebui să procedăm uh, și dacă ați avea ocazia, cum ați proceda? Și o a treia întrebare, una foarte importantă pentru mine, cu privire la repatrieri. Eu m-am uh, ocupat de un raport de inițiativă cu privire la un program comun de repatriere. Un raport împreună cu un alt raport au fost adoptate cu majoritate vastă în Parlament. Conservatorii, comuniștii, toată lumea a votat și toată lumea era și părea să fie și este încă angajată să crească numele, numărul refugiaților repatriați din Uniunea Europeană, care, după cum știți, este foarte mic. E mai mic de 5.000 pe an față de 80.000 de pe an în SUA și cele 200 de mii uh, consemnate, uh, consemnați în, uh, în altul secretariat ONU primi refugiații. Noi am dorit să fixăm să creăm o unitate permanentă pentru refugiați cu suficient personal, cu fonduri și am dori ca această unitate să fie uh, situată tocmai în cadrul EASO. Și aș dori să vă întreb cum ați dori să uh, înființați această unitate de repatriere în cadrul EASO și, domnule președinte, ați vorbit despre uh, repatriere în prezentarea dumneavoastră și spuneați că cu cooperarea cu, în, uh, cu, cu Comisariatul ONU pentru Refugiați este foarte importantă și sper ca această unitate să fie uh, punctul de plecare din uh, cooperarea noastră și aș dori să văd cum intenționați să o creați. Președintele, am înțeles că neafiliații nu doresc să participe la dezbatere deocamdată și deci îi dau cuvântul domnului Viser pentru răspunsuri. Îi dăm șapte minute și apoi putem avea o sesiune de întrebări-răspunsuri, poate că și alți colegi doresc să ia cuvântul și să pună întrebări suplimentare. Domnule Viser. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimați deputați. Mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, înainte să așa cum am uh, spus și în introducere, să subliniez că sunt convins pe deplin de faptul că Europa s-a dezvoltat astfel încât un sistem european comun de azil este într-adevăr foarte util. Ori, datorită uh, cooperării progresive din Uniunea Europeană, dar și, așa cum am spus, pentru că e vorba de o chestiune umanitară care necesită o atenție specială. Europa are standarde minime, dar are și uh, norme umanitare care trebuie respectate. Și în acest sens trebuie să organizăm uh, activitatea noastră într-un anumit mod. Și în orice caz, eu sper să pot juca un rol în acest sens. Aș dori să încerc să grupez uh, diversele întrebări care mi-au fost puse și o să încep cu solidaritatea și cu mecanismul de solidaritate. Eu sunt conștient în legătură cu dezbaterile din uh, Parlamentul European și sunt și la curent cu uh, dezbaterile politice subiacente eu cred că nu e de competența mea sau nu e de căderea mea să iau o poziție oficială acum, dar eu prefer să dau dovadă de spirit pragmatic. Cred că solidaritatea ar trebui să uh, fie văzută în lucruri în termeni concreți. Și cred că, până la urmă, Uh, nu EASO trebuie să joace un rol în uh, uh, relocarea voluntară, de exemplu. Dar vă pot da un exemplu. Am putea avea ocazia de a discuta la nivel operațional. Dacă solidaritatea, inclusiv solidaritatea în accepțiunea domnului Busutil, poate în această situație specifică să Uh, primească un răspuns. Sigur că pentru astfel de situații sunt posibile mai multe răspunsuri, dar una dintre soluții Deci cred că din perspectivă practică, pragmatică, uh, un astfel de mecanism de solidaritate ar putea aduce o contribuție uh, foarte importantă. În legătură cu relocalizările, e o chestiune foarte importantă. Sigur că am citit raportul, un raport foarte important, cu multe propuneri și sugestii concrete Aș putea spune aproape același lucru ca și la întrebarea precedentă. Sunt la curent cu dezbaterea politică și cred că ar fi o dovadă de lipsă de înțelepciune ca o agenție să se implice în dezbaterea politică. Însă, ă, relocările, repatrierile, o fiind dintr-o țară cu tradiție în acest sens, reprezintă o soluție în domeniul migrației. Și relocările și repatrierile sunt uh, două aspecte care necesită atenția noastră. EASO, e adevărat, poate juca un rol în acest sens, atât în ce privește uh, uh repatrierile externe și interne, ar trebui să joace un rol de prim plan având în vedere partenerii firești în acest proces, respectiv statele membre și în altul comisariat ONU. Fiecare are rolul său de jucat, însă cred că uh, EASO poate juca un rol de coordonare și sper și un rol de impulsionare în uh, acest domeniu, pentru că e vorba de un subiect care ne îngrijorează. IASO e gata să-și asume misiunile care îi revin. Problema minorilor neînsoțiți. Așa cum spunea domnul Busutil, sigur că subiectul este mai vast decât legat de un uh, oficiu pentru azil. Eu aș spune că e vorba de unul dintre curentele sau de tendințele cele mai confirmate în fluxurile Uh, de azil. Și deci, cred că ar trebui ca activitatea EASO ar trebui să se axeze pe partea de formare, în primul rând, modul în care putem trata problema minorilor neînsoțiți în cadrul Uniunii Europene. Situațiile sunt diferite, sunt foarte diferite câteodată și deci putem uh, încerca să profităm de această diferență pe plan social și, de exemplu, în ce privește informațiile legate de țara de origine, dar și uh, țara în care se raportează prezența acestor minori, EASO poate juca un rol uh, de prim plan pentru ca această problemă să fie mai vizibilă și mai concretă, o problemă care încă o dată este foarte gravă. Pentru a mă referi la așteptările care au fost puse noi și prioritățile în activitatea noastră. Noi acordăm prioritate unui aspect, planului național din Grecia. Această prioritate a fost adoptată chiar înainte ca EASO să fie înființat și aceasta a fi prioritatea noastră cu numărul 1. O a doua prioritate a fost stabilită prin regulament. O serie de proiecte care deja au fost lansate, urmează să fie preluate de către uh, nouă organizație și ne vom asigura că această preluare, acest transfer se face lin. E vorba de proiecte care sunt uh, foarte valoroase, care funcționează, care merg foarte bine și va trebui doar să le uh, aprofundăm. Și în al treilea rând, din punctul meu de vedere, de la începutul funcționării noastre va trebui să ne referim la uh, informația cu privire la țara de origine. Și aici Europa și o abordare europeană pot să-și aducă o contribuție valoroasă din motive evidente. Și câteodată, din motive mai mult sau mai puțin evidente, multe țări se tem de aceste informații. Sunt foarte multe dezbateri pe această temă în legătură cu informația cu privire la țara de origine. Și e, într-adevăr, un subiect foarte important. Având în vedere dimensiunile organizației noastre, sigur că pe primul an nu ă, sper sau nu are rost să-mi fixez mai multe priorități decât cele pe care le-am enumerat. Dar probabil că această decizie se va lua aici sau altundeva. Presiunile și definiția. Există o definiție foarte bună în acest regulament și sper că uh, aceasta este motivația din spatele, care se ascundea în spatele întrebării. Eu cred că uh, orice moment poate fi văzut ca un prilej de dezbatere. E foarte bine să fie așa. Dar nu ar trebui să însemne că țările care se confruntă cu probleme, cu dificultăți, să penalizeze situația celorlalte țări. Deci va trebui să fie o situație temporară și presiunea să fie cu adevărat uh, reală. Dar furnizarea unei definiții acum, deocamdată, nu cred că sunt în măsură să uh, vin cu o definiție concretă. În legătură cu așteptările și când acest uh, birou va fi lansat, Dumneavoastră ați luat uh, decizia uh, în regulamentul 19 din iunie, s-a spus, spus că 19 iunie anul viitor va trebui ca EASO să uh, fie lansat. E un răstimp foarte scurt, dar sperăm să atingem acest obiectiv. Deci sperăm ca în iunie anul viitor să avem un oficiu funcțional. Însă, chiar dinainte, având în vedere problemele pe care le-am menționat, va trebui să avem suficient personal pregătit pentru a începe activitatea, fără, însă, fără a aștepta luna iunie. O altă întrebare în legătură cu ce se întâmplă în Grecia, într-adevăr e foarte grav, se întâmplă acolo și e un exemplu bun de felul în care EASO își poate aduce contribuția. Poate veni cu valoare adăugată. În regulament, în regulamentul Dublin se pornește de la premisa că există ex expertiza și experiența în domeniul concret, la fața locului, însă, din păcate, toate aceste premise nu reflectă realitatea. În orice caz, ele nu coincid cu așteptările Parlamentului și ale Consiliului. Și sper ca EASO să sublinieze acest lucru și să soluționeze aceste chestiuni practice. În legătură cu Grecia, cu Frontex, EASO și baza Rabit, există o împărțire a sarcinilor între Frontex și EASO. Noi considerăm însă că ar trebui să existe o cooperare strânsă între cele două organisme. În planul de acțiune al Comisiei se stipulează deja faptul că EASO ar trebui să înceapă rapid să se gândească la felul în care ar putea să îi pregătească pe cei care lucrează pentru Frontex, că e vorba de experți, de uh, vameși de grănice și așa mai departe pentru ca ei să trateze cazurile de solicitări de azil în mod corespunzător. Deci, formarea în legătură cu cooperarea cu Frontex va fi un element foarte important. În al doilea rând, în ce privește planul de acțiune pentru Grecia, el constă în două părți. În primul rând, granițe de competența Frontex și apoi sistemul de azil Uh, care trebuie să fie pus pe picioare. E o competență pentru EASO. Faptul că regulamentul de la Dublin președintele roagă pe orator să se grăbească puțin în ce privește cu Dublin. Doar răspund la această întrebare și mă opresc. Din punctul meu de vedere, Dublin există în continuare, nu s-a destrămat, vorbesc din experiență personală, dar s-a uh, uh, rupt uh, în părți. S-a stricat relația cu Grecia, dar nu cu celelalte state, pentru că e un sistem care a fost eficient și a, cât nu avem ceva mai bun, o alternativă mai bună, cred că ar trebui să investim și să reparăm uh, tot ce s-a stricat. Apoi o întrebare în legătură cu Parlamentul European. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice tip de dialog inclusiv furnizarea de informații, de documente vă stau la dispoziție orice uh, e necesar. Mulțumesc, domnule Visar. Avem o a doua rundă de întrebări. Îi rog pe colegii care doresc să ia cuvântul să uh, vorbească pe scurt pentru a ne încadra în timp. Deci, vă rog, maximum două minute. Doamna Holmeier acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. În Grecia, se încearcă uh, construirea de uh, centre, centre pentru refugiați, centre uh, cât se poate de bine centralizate. Asta pentru a, a bloca fluxul de migranți spre, Atenia, spre Atena. Doriți să sprijiniți Grecia în aceste procese pe viitor? atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere administrativ. A doua întrebare. 95% dintre refugiații care ajung în Grecia nu solicită azil, ci spun cât se poate de clar că vor să ajungă în Europa din motive uh, economice, din uh, pricina faptului că nu se simt bine din diferite motive în uh, statul în care s-au născut. Și din pricina faptului că văd o, o serie de oportunități care li se deschid în statele membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește relocalizarea, în ceea ce privește repatrierea, în ceea ce privește negocierile cu ambasadele, aveți de gând să sprijiniți uh, Grecia în uh, ceea ce privește în, în uh, eliminarea acestei probleme? Există state în care numărul de repatriații este atât de mic, mic încât situația se agravează pe măsură ce trece timpul și această situație se datorează faptului că nu există niciun fel de, discut, de dialog cu ambasadele. Cum vreți să sprijiniți, să îmbunătățiți situația? Doamna Boscurt, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Viser, bine ați venit și din partea mea vă felicit și pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Și urmărirea din, punct de, uh, din pricina sexului este considerată un, un motiv uh, al, de asigurarea protecției. Însă, din păcate, există diferite metode de abordare a refugiaților care ajung în Europa din aceste pricini în diferitele state membre strategia pentru diferitele uh, uh, pentru uh, azil, pentru obținerea, uh, pentru azilanți, uh, pune accent practic și pe eliminarea discrepanțelor uh, la nivelul tratării sex diferitelor persoane de Deci, aveți de gând să vă asigurați în cadrul EASO că va exista o abordare diferită în funcție de sexe. Veți, uh, veți uh, include în documentele de solicitare a azilului diferite aspecte care se referă tocmai la, difer- la uh, diferența de sex. Doamna Infeld. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu, la rândul meu, să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră, domnule uh, Viser. Ați spus că doriți să colaborați strâns cu Parlamentul European. Am o întrebare de natură politică. Spuneați în uh, introducerea dumneavoastră că vreți să fiți uh, sincer, neutru, doriți să fiți uh, Uh, o figură, dacă îmi permiteți, în cadrul EASO, un, un uh, punct, o, uh, o persoană de legătură, da, sunt de acord. Însă, haideți să ne gândim puțin neutru, în calitate de director general al EASO, mă îndoiesc că puteți fi neutru în exercitarea prerogativelor dumneavoastră, pentru că trebuie să ne gândim la uh, Um, spiritul care se răspândește în statele membre în momentul de față. Avem uh, o problemă cu xenofobia, există o atitudine negativă vis-a-vis -vis de refugiați și uh, există de asemenea state membre care nu respectă regulile deja uh, stabilite. Deci, prin urmare, în practică, cum veți proceda în cazul statelor membre care pur și simplu nu sunt interesate de respectarea standardelor minime? Doamna Victor. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, jag var den person som... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt persoana care a condus delegația Libe în timpul vizitei din Grecia de săptămâna trecută și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat și și-au adus contribuția atât de creativă și generoasă și vreau să mulțumesc și secretariatului care a depus o muncă excelentă. Având în vedere faptul că avem o ordine de zi atât de încărcată și interesantă, e clar că multe lucruri au fost deja spuse. Dar dacă e să ne gândim strict la situația din Grecia, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În această țară, situația se înrăutățește pe zi ce trece. Este o criză socio-umanitară. Am văzut că s-au semnat acordul între statul grec și comisie, am văzut că s-a publicat și un decret prezidențial, există oferte de ajutor din partea mai multor state, inclusiv din partea Statelor Unite, dar noi nu am putut accepta un lucru și toți membrii delegației erau de acord cu aceasta. Nu e normal ca perioada de tranziție despre care s-a vorbit să dureze un an de zile. Ca și cum pentru aceste 50.000 de mii de uh, cereri, acum ar exista un vid juridic. Și eu vreau să știu în ce măsură uh, biroul dumneavoastră poate să dea un impuls, un, poate să pună la dispoziție personal și infrastructură pentru a permite accelerarea lucrurilor și pentru a evita petrecerea unei catastrofe umanitare. Pentru că vedeți bine că uh, la Atena și nu numai, criza socială uh, se aprofundează. Deci chiar vreau să știu ce rol concret va avea de jucat biroul dumneavoastră când chiar va trebui să incite, să stimuleze statele membre să rezolve situațiile conflictuale, care altfel riscă să explodeze. Vă mulțumesc! Domnule Viser, acum chiar ne uităm la timp, deci vă rog frumos să respectați timpul alocat și să nu depășiți 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai multe întrebări despre Grecia. Planul de acțiune pe care îl cunoașteți cu toții. A, încă o persoană care a cerut cuvântul, doamna Lamberts. Îmi pare rău, spune domnul președinte, doamna Lamberts nu v-am văzut. Aveți cuvântul în, uh, înainte de a-i da din nou cuvântul domnului Viser. Două minute, doamna Lamberts, nu nici mai mult, nici mai puțin. Da, vă mulțumesc. Așa cum au spus colegii, eu am fost raportorul Parlamentului pentru EASO și am avut o coordonare excelentă Uh, cu ocazia redactării acestui raport și cu celelalte grupuri politice. Ne pare bine să vedem că EASO acum uh, um, a prins viață, că dumneavoastră ați venit aici și că vom avea o abordare europeană a politicii de azil și nu numai o abordare interguvernamentală. Unul dintre domeniile care erau importante în ochii noștri era faptul că EASO ar trebui să reprezinte un plus în ce privește experiența. Ar trebui să fie un fel de for consultativ la care se poate să facă apel toți cei care vin în contact uh, pe teren cu candidații la azil. Și dumneavoastră, în prezentarea pe care ați făcut-o, ați spus că aveați de gând să creați un asemenea forum și vreau să știu mai în detaliu care va fi calendarul, cât timp va dura până când acest uh, forum uh, consultativ uh, va funcționa efectiv. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum domnul Visel are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci, cum spuneam, Grecia. Sunteți familiar cu toții cu planul de acțiune și diferitele etape și capitolul cu privire la politica de azil. Deci noi va trebui să jucăm un rol nu numai pentru capacitățile de cazare a refugiaților care ajung în Grecia, ci și pentru tratarea dosarelor și pentru pregătirea personalului. Pentru a răspunde vecinei din stânga mea, care m-a întrebat cum putem să contribuim. Deci, cum știți, nu există o metodă de a sancționa EASO, deci noi vom trebui să încercăm să fim independenți, iar acest lucru va fi posibil și dacă vom beneficia de uh, sprijinul Parlamentului European, care, ca să spun așa, va avea um, acest rol de uh, pivot pentru noi între opinia publică, societatea civilă și Comisia Europeană. Eu nu pot decât să sper că vom fi complet neutri și imparțiali, dar bineînțeles că va fi o provocare. În ce privește recunoașterea genului, a sexului, acest lucru face parte integrantă din uh, uh, buchetul de informații despre țara de origine și toate problemele aferente lui. Da, deci vom ține cont despre informațiile în legătură cu uh, sexul candidaților. Dacă vom reuși să avem un nivel standard în toate statele membre ale Uniunii Europene, uh, din punct de vedere calitativ și al conținutului, atunci va fi cu adevărat un succes al organizației noastre. Uh, forumul consultativ. Eu sper ca în a doua jumătate a anului viitor să uh, facem să demareze, să funcționeze acest forum consultativ. Acum încerc să aflu care sunt uh, diferitele experiențe uh, în alte state membre, dacă există alte asemenea uh, forumuri. Având în vedere experiența mea profesională, știu că societatea civilă are întotdeauna o contribuție directă și prețioasă de adus și acest lucru este valabil atât la nivel ideologic cât și la nivel operațional. Vă mulțumesc frumos! Președintele, vă mulțumesc, domnule Viser, vă mulțumim pentru răspunsuri. Deci acum trebuie să suspendăm pentru circa un sfert de oră reuniunea ordinară. Îi rog numai pe coordonator să rămână în sală și pe ceilalți îi rugăm să ne permită să ținem această reuniune a coordonatorilor, astfel încât să putem să dăm un aviz sau nu din partea Comisiei Libe. În ce privește această numire la EASO, a, 10 minute, spune doamna Weber, pentru că altfel se prelungesc prea mult lucrurile. Deci, cum spune, președintele spune, maxim 15 minute cu ușile închise și apoi ne vom relua lucrările. Vă rog frumos să ieșiți mai repede din sală.